doamna președintă, onorați membri, dragi colegi, este o onoare reală pentru mine să mă aflu astăzi aici în calitate de comisar desemnat pentru asistență humanitară și gestionarea crizelor. Este un privilegiu să fi fost propus pentru acest uh, portofoliu care se află în centrul valorilor universale. Sunt conștient de uriașa responsabilitate pe care o am mă aflu aici în fața dumneavoastră ca un coleg, ca un politician care se adresează politicienilor. Suntem uh, cu toții implicați în procesul decizional. Uneori, uh, deciziile pe care trebuie să le luăm sunt foarte uh, dificile. Un politician este într-o bătălie constantă cu istoria răspundem în fața generațiilor care vor veni. Prin urmare, trebuie să avem o viziune, curaj politic și demnitate. Responsabilitatea mea este să ofer leadership și să transform viziunea în rezultate palpabile la fața locului necesitatea, nevoile pentru asistență umanitară uh, cresc în fiecare zi. Conflictele, schimbările climatice, dezastrele din punct de vedere al sănătății, sărăcia, lucie și foameta sunt printre principalii factori care au dus la această creștere a necesităților. Faptele șocante uh, sunt greitoare pentru cât de grav este situația. Până la sfârșitul lui în 2013, 51 de milioane de persoane au fost strămutate în urma unui conflict. O medie de 32 de mii de persoane uh, sunt strămutate în fiecare zi. În fiecare zi, mai bine de 8 mii de copii uh, mor de subnutriție și aproape 3 mii uh, mor în clipa în care s-au născut. Avem o responsabilitate să abordăm această situație astăzi, nu mâine. Știu ce înseamnă să te afli într-o situație de conflict, să nu ai un adăpost, să fii lipsit de nevoile principale, să trăiești în teamă și uh, să ți se ia orice demnitate. Când eram copil și apoi ca student, am fost martor la suferința poporului din Cipru ciprioții greci și ciprioții turci. Am fost martor la durerea pe care o produce strămutarea. Am înțeles în mod dur, dur cât de important este să se dea asistență umanitară. Să fiu cât se poate de clar, impactul conflictelor nu are nicio culoare etnică sau religioasă. Afectează pe toată lumea. Bătrâni, tineri, bărbați, femei, fete, băieți. Asistența umanitară se bazează pe necesități, nu pe adecvarea politică. Avem, trăim într-un context foarte uh, greu uh, în viitor. În primul rând, dați-mi voie să îi omagez pe cei care lucrează și oferă asistență umanitară. Își riscă viața în fiecare zi pentru a ajuta pe alții, indiferent de identitate, religie sau naționalitate. Și mă gândesc la uciderea uh, lui David Haynes de către militanții ISIS. Mă gândesc la omorârea a opt uh, lucrători în domeniul asistenței uh, umanitare care au încercat să explice pericolele uh, epidemiei Ebola. Sunt lucruri care ne reamintesc în mod dureros cât de periculos este să lucrezi ca uh, asistent uh, în această privință. Uh, Însă ne aduc aminte și de principiile universale de bază care sunt prevăzute în dreptul umanitar internațional. Numărul de atacuri împotriva celor care lucrează în asistență umanitară a crescut de patru ori din 2003 încoace. Lumea este tot mai fragilă din cauza uh, intensității și frecvenței crescută a dezastrelor naturale. Țările dezvoltate, inclusiv Europa, nu sunt cruțate. Să luăm de exemplu inundațiile care au afectat Balcanii în mai, cele mai grave uh, inundații uh, în ultimile sute de ani. Răspunsul colectiv al Uniunii Europene la acest dezastru a fost imediat și impresionant. 23 de state membre au acționat în solidaritate și sub coordonarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene, trimițând acolo experți și asistență vitală. Dincolo de tragediile umane, dizastrele au și consecințe uh, devastatoare asupra creșterii economice și a dezvoltării. Gestionarea crizelor înseamnă să lucrez în întreg ciclu de dezastre, inclusiv prevenția și uh, pregătirea în vederea uh, acestora. Facem acest lucru cu statele membre, ajutându-le să reducă riscurile, iar pe plan internațional în cadrul cadrului Hyogo pentru acțiune. Uh, conferința mondială de la Sendai în martie 2015 ne va ajuta uh, să ne pregătim uh, pentru dezastre și să prioritizăm răspunsurile noastre. Opiniile Parlamentului sunt foarte importante și sunt gata să discut cu dumneavoastră înaintea acestei conferințe. În domeniul conflictelor, situația este copleșitoare. Este fără precedent să avem patru crize de nivelul 3 uh, în același timp, cea mai uh, înaltă clasificare în sistemul ONU, Siria, Irak, Republica Centrafricană și Sudanul de Sud. Dar sunt și alte crize prelungite care uh, au nevoie de asistență umanitară. Palestina, Republica Democrată Congo, Mali, Columbia, Myanmar, pentru a menționa numai câteva dintre acestea. În, Sin în Siria, asistăm la unul dintre dezastrele umanitare cele mai serioase. Mai bine de 10 milioane de persoane au fost afectate de conflict. 6,5 milioane jumătate din aceștia sunt copii și sunt strămutate pe plan intern, iar numărul refugiaților a depășit 3 milioane. Europa trebuie să acționeze acum și nu mâine. Și peste toate acestea, avem efectele devastatoare ale epidemiei de Ebola în Africa de Vest. Ebola ar trebui să fie abordată ca un dezastru natural, ca o calamitate naturală uh, foarte de mari proporții. Este un taifun cu mișcare lentă. Este o amenințare la securitatea globală, așa cum a spus-o și uh, Consiliul de Securitate al ONU. Uh, în spatele statisticilor îngrijorătoare sunt vieți omenești persoane care au nevoie de asistență psihosocială după um, uh, recuperare. Sunt crize uh, imediate care au nevoie de o reacție imediată, dar și de o planificare pe termen lung. Această situație fără precedent pune sistemul umanitar internațional uh, într-un stres îngrozitor, sub o presiune uh, foarte mare. Sunt uh, încrezător că summitul uh, pe probleme umanitare din 2016 va contribui uh, la uh, această uh, ajutorare a oamenilor care au nevoie. Vreau să mulțumesc Parlamentului și în special acestei comisii uh, pentru angajamentul său ferm și constant de a susține operațiuni de salvare a vieții care sunt esențiale. Este uh, imperativ uh, să evităm uh, o întrerupere în activitățile de asistență umanitară. Pentru aceasta e nevoie să avem un flux de plăți constant și suficient pentru a onora angajamentele noastre. Și acum câteva cuvinte în legătură cu viziunea mea. Uh, Uh, provocările uh, cu care ne vom confrunta în viitor sunt mari, însă la fel de mare este și hotărârea și entuziasmul meu. Uh, Vreau să consolidez uh, activitatea uh, de excepție uh, desfășurată de Cristalina Georgieva. În primul rând, vom continua cu mandatul nostru de bază, și anume acordarea de asistență esențială victimelor. Uniunea Europeană nu trebuie să vină cu prea puțin și prea târziu, nici măcar o dată. Vreau să contribuim Uh, astfel încât uh, lucrătorii în asistență umanitară să uh, rămână și să dea rezultate. Vreau să mă concentrez nu numai asupra uh, crizelor uh, care se află în lumina reflectoarelor, ci și la acelea, acelea care nu se află pe prima pagină a ziarelor, crizele uitate. Apoi, Uh, vreau să fiu uh, purtătorul de cuvânt al celor mai vulnerabili, vocea uh, celor fără de voce. O să lucrez cu un altul reprezentant, Federica Mogherini, pentru a ajuta pe cei care suferă în urma conflictelor și dezastrelor. De asemenea, am fost profund afectat de mărturiile dintr-un raport recent al Comitetului Internațional de Salvare în legătură cu uh, violența și hărțuirea la care sunt supuse femeile și fetele siriene. Femeile și uh, fetele sunt uh, în mod deosebit vulnerabile în situații de conflict și au nevoie de o atenție specială. În al treilea rând, o să apăr ceea ce este specific și principiile asistenței umanitare. Avem o bază colectivă excelentă în Europa, nu e consensul privind asistența umanitară. În al patrulea rând, prevenția este mai bună decât tratarea. Prin urmare, o să continu, o să uh, lucrez în continuare pentru a realiza această rezistență. Investiția în rezistență astăzi prin uh, asistență umanitară și pentru dezvoltare este mult mai rentabilă decât reacția la o criză de mâine. De aceea voi lucra împreună cu comisarul desemnat Mimița. În al cincea rând, criza Ebola este un exemplu foarte bun al nevoii vitale de ceva care să depășească coordonarea. O Uh, abordare comună între țări și ministere. Uh, lucrăm în acest sens în cadrul Comisiei, punând toate serviciile la oaltă în uh, centrul de coordonare Uh, de răspuns în caz de urgență uh, nou creat, RCC, uh, ținând legătura cu statele membre, cu parteneri internaționali și cu mari donatori. Însă rezultatele nu au apărut încă. Trebuie să facem mai mult. În al șaselea rând, trebuie să continuăm să protejăm cetățenii europeni. Punerea în aplicare a legislației privind protecția civilă ar trebui să da un răspuns mai eficient, mai viabil și previzibil la dezastre, dar trebuie să contribuie și la prevenirea dezastrelor în Europa. În ultimul rând, în ceea ce privește abordarea cuprinsătoare, o să continui linia predecesoarei mele. Suntem implicați, dar din afară. Uh, pentru, din acest motiv, dacă voi fi confirmat, uh, o să lucrez îndeaproape cu un altul reprezentant și cu alți comisari pentru a promova abordarea cauzelor care duc la apariția conflictelor pentru a întări uh, rezolvarea conflictelor, pentru a asigura stabilizarea și pentru a reda țărilor calea către dezvoltare durabilă. În același uh, timp, uh, asistența umanitară nu este instrumentalizată iar imparțialitatea, neutralitatea și independența trebuie să fie respectate. Acestea sunt uh, precondiții care permit celor care lucrează în asistența umanitară să aibă acces la victime. Le datorăm acest lucru. Dragi colegi, în ultimele două săptămâni Uh, am uh, fost într-un proces de învățare uh, foarte pronunțat. Acest portofoliu este, are un conținut dens și plin de urgențe, însă învăț repede și dacă îmi dați încrederea voastră, o să lucrez zi și noapte pentru a-mi aprofunda înțelegerea tuturor acestor chestiuni și mă voi întoarce periodic în fața acestei comisii să stau de vorbă cu dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult! Um, thank you, Mr.